Okay, friends. Dragi colegi, încercați să vă găsiți locul. you for being here. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă rog să introduceți cartelele de vot în dispozitiv și să începem votul cu primul punct și anume fondul ETF și mobilizarea pentru Goodyear. Este un vot cu apel nominal. ți a deschis votul. Sorry. Yes, and the vote is now closed. S-a închis votul. Patruzeci de voturi pentru. Trecem la următorul punct. Votul pentru semestrul european pentru coordonarea politicii economice. Începem cu votul pe compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <coughs> Mai departe, promisul alternativ 1 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Avem un vot în plus, se pare, din partea PP-ului.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 Verificăm amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus de la PPE. I, I don't... And it's, it's carried what... Se adoptă. No. Oh. Sorry, I can't. No, sorry, I can't see. Uh, there is some strange light here. No, of course. Da, spune doamna președinte, erau niște lumini și nu vedeam. Se adoptă cu 19 voturi. Those who... Rejected, sorry. Nu se respinge. Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm compromisul M. Nu, se adoptă. Amendamentul 92. 907. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul N pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm compromisul R. S-a deschis votul, s-a închis votul. se respinge cu două voturi. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 128. S-a închis votul. Se respinge. 129 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2 pentru împotrivă obțineri, se respinge. Amendamentul 130 pentru împotrivă se respinge. Compromisul S pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. This is 135. Uh, we go to amendment. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, verificăm 135, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge cu 25 de voturi. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 145, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Verificăm a doua parte. Amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 4 voturi. 146. 148 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. compromisul alternativ 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 24 de voturi. Amendamentul 152, vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 153 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 156, tot vot pe părți, prima parte. Nu, trecem la 157 direct. Pentru, împotriva, verificăm 157, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 26 de voturi. 158 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 158. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 26. 159. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 160 pentru. Împotrivă abține se respinge, 161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166, 167 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul apte pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva verificăm compromisul Y s-a deschis votul și acum s-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi Amendamentul 180 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 247 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 191. S-a deschis votul pe amendamentul 191. S-a închis votul. se respinge cu 25 de voturi. Amendamentul 194 pentru, împotrivă, S-a deschis votul. S-a închis votul acum. S-a închis și se adoptă cu 30 de voturi. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, Amendamentul 200, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 202 pentru, împotrivă, verificăm 202, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 28 de voturi. 203 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul AD pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 208 pentru împotrivă, abține, respins. Amendamentul 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AF pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 222 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 223 pentru, împotriva. Haideți să-l verificăm pe 223. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. Compromisul AG pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 230 pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm pe 230. S-a deschis votul și s-a închis și se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 232, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AJ uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, uh, amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 243 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să-l verificăm. Îmi pare rău, să deschis votul. Și acum s-a închis votul. și se respinge cu 20 de voturi. Amendamentul 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul capa pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 255, prima parte, nu, de fapt a doua, doar a doua parte, la amendamentul 255, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm a doua parte de la amendamentul 255 și se deschide votul. S-a închis și se adoptă cu 25 de voturi. Amendamentul 256, prima parte, cinei pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, Haideți să-l verificăm în această a doua parte, la 256, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă cu 3 voturi distanță. Cultură 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Cultură 13 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Cultură 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cultură 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la citații. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge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 Acum trecem la considerente. Compromisul B. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 52 e un amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 e un vot pe părți. Prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Dar verificăm a doua parte ca să fim siguri. S-a deschis votul și s-a închis. Respins 20 la 27. Compromisul e cine pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amandamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 57, s-a deschis votul la el și acum s-a închis. Și se adoptă cu 29 de voturi. Compromisul G. cine pentru, împotrivă, se verifică compromisul G pentru că nu ați ridicat mâinile. S-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă cu 42 de voturi la 0. Vă rog să ridicați mâinile. Amendamentul 65. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotrivă, Să mai începem o dată. Compromisul ca cinei pentru, împotriva, Țineri se adoptă. Mulțumesc. Compromisul H pentru, împotriva, Țineri se adoptă. Amendamentul, nu, de fapt compromisul I pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 uh, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 74, vă rog, s-a deschis votul și uh, acum s-a închis. Și se adoptă cu 4 voturi amendamentul 75. Cine este pentru? Împotriva abțineri Respins. Amendamentul, nu, compromisul J pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul IA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotriva abțineri se respinge, nu? Haideți să-l verificăm pe 83, vă rog. S-a închis votul și se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 86. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 86. Da, tocmai îl verificăm. Da, se verifică 86. Votul e deschis la amendamentul 86 și acum s-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi. Amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum uh, votăm proiectul de raport astfel amendat. E vot cu apel nominal și s-a deschis acum votul. s-a și închis la proiectul de raport astfel amendat. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă și 14 abțineri. Mulțumesc foarte mult raportorului. Și acum putem să trecem mai departe la punctul următor. Question question. Mm -hmm. First first the question and mm -hmm. then the resolution. Mm -hmm. The resolution yeah, Okay. Okay, we start with a question for oral Începem cu o întrebare pentru uh, solicitare de răspuns oral către Consiliu și votăm compromisul. Votăm compromisul Amendamentul de compromis cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 1, cinei pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm amendamentul 1, s-a deschis votul și acum s-a închis. O persoană în plus de la PPE. Și se adoptă cu o diferență de 3 voturi. Trecem la amendamentul 2 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Votăm amendamentul 2. S-a închis votul. We had a problem with the machinery. Please repeat. Am avut o problemă cu consola, deci haideți să votăm la amendamentul 2. S-a deschis votul și în curând se va închide. Acum s-a închis chiar. Se adoptă cu 25 de voturi. Mergem mai departe. Amendamentul 7. Nu se votează decât cuvintele precaritate și dumping social. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Mergem la amendamentul 8 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi. Mergem mai departe și trecem la votul pe proiectul de întrebare orală, astfel amendat. O să votăm, vă rog, cu consola, deci s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă cu 48 de voturi și 0 abțineri. Iar acum trebuie să votăm tot la acest punct și rezoluția. Reinke, you ask for the floor. Doamna Reinke dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Această rezoluție a primit propuneri de compromis uh, ieri seară, foarte târziu, și pentru noi și pentru alte grupuri cred că a fost foarte greu să ne pregătim pentru a vota astăzi, pentru a analiza compromisurile care au fost înaintate atât de târziu și nu știm cum să votăm și de aceea vreau să vă întreb dacă putem amâna acest vot, pentru că am vrea să avem uh, puțin mai mult timp să ne uităm la noile compromisuri care au fost propuse de curând. Știu că sunt bazate pe amendamente pe care le aveam înainte, dar totuși unele dintre ele au fost fuzionate și vreau să vă rog dacă putem uh, să anul, am amânăm acest vot. Cred că și pentru alte grupuri uh, s-ar putea să fie util să aibă timp mai mult să se uite la aceste compromisuri. Au intrat atât de târziu încât i a fost imposibil să le analizăm cu adevărat. Don't we have to vote? Dar nu trebuie să votăm mai degrabă pentru a vedea dacă lumea vrea să voteze? Da, eu aș vrea să votăm uh, despre amânarea acestui vot pe următoarea sesiune a comisiei noastre. Vă rog atunci să ridicați mâinile cine dorește să amâne votul. Vă rog să ridicați mâna. Deci trebuie să votăm acum. Bine. Atunci trebuie să urmăm lista de votare și Începem cu compromisul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică compromisul 23. S-a deschis votul. Compromisul 23, acolo am rămas. Compromisul 23, da. S-a deschis votul și s-a închis. Și se respinge cu 5 voturi. Trecem acum la compromisul, nu, la amendamentul 65. Uh, e un vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva, abțineri, Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mergem mai departe <clears throat> la 66, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă și partea a doua, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm? Bine. Verificăm a doua parte și s-a deschis votul acum și s-a închis. O persoană în plus de la S și D, o persoană în plus de la PP. S-a închis votul acum și se respinge cu 26 de voturi. Continuăm cu compromisul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 69, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus de la PP. S-a închis votul. Văd negativ, așadar partea a treia devine caducă. Deci continuăm cu 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 72 pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotriva abțineri. Aș spune că e respins, dar verificăm partea a doua. S-a deschis votul pe partea a doua. S-a închis votul. Respins cu 26 de voturi. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 78, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 26 de voturi. Amendamentul 79 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 28 de voturi. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, Verificăm. 84. S-a deschis votul. Open and the vote is now closed. And it's carried, but... S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi. Continuăm cu compromisul 8 pentru, împotrivă, țineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, verificăm 111 pentru a fi siguri. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 27 de voturi. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 120 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. O 130 128 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 130 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 148, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Ba nu, se respinge, se corectează președintea cu, la diferență de 3 voturi. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, adoptă respinsă, dar putem verifica, dacă doriți, să verificăm așadar partea a doua. De la 156 s-a deschis votul. S-a închis votul și este respinsă această parte a doua. Continuăm cu 157 pentru împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 157. S-a deschis votul. S-a închis votul la 157 și se adoptă cu 27 de voturi. Continuăm cu 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, verificăm, 160 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi amendamentul 161 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 166 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 169 pentru, împotriva abțineri respins, compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 176 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 34 de voturi. Votăm 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abține, respins. 180 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 181 pentru, împotriva abține, respins. Continuăm cu 100. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 183, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi amendamentul 184 pentru împotrivă verificăm 184 pentru că foarte puțin dintre dumneavoastră ridică mâna, s-a deschis votul, s-a închis votul. Respins cu 4 voturi diferență. 185 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 186 pentru, împotriva abțineri respins, 187 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă 189 pentru împotriva abțineri verificăm 189 s-a deschis votul s-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi amendamentul 190 pentru împotriva abține, respins 191 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri respins. Continuăm cu trimiterile. Prima pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri respins. Considerente. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri Respins, aș zice, dar verificăm 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge cu diferență de 4 voturi. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 24, s-a deschis votul. S-a închis votul. și este respins cu diferență de un vot. 25 pentru, împotriva abțineri. Verificăm și 25, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Verificăm amendamentul 26. S-a deschis votul, s-a închis votul. PP-ul are un vot în plus. Iar acum afișăm. Respins cu 32 de voturi. Continuăm cu compromisul 21 pentru. Mie îmi place culoarea roșie, evident. Deci, compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă. Aș spune că se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. Haideți să verificăm. 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 27 de voturi. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri respins. 35 pentru, împotriva abțineri respins. Îmi cer scuze, trebuie să verificăm 35, spune președinta. S-a deschis votul și cred că se adoptă, de fapt. S-a închis votul și da, se adoptă cu 27 de voturi. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abține respins, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri respins, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri respins, 60 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și ajungem acum la proiectul de moțiune de rezoluție, așa cum a fost modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 42 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Și felicităm raportorul pentru treaba bună făcută. Continuăm acum Uh, we will now vote on the... Votăm acum regulamentul ECART. Începem cu amendamentul 16 și 17. Se votează ca un amendament aceste două. Cine este pentru? împotrivă, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 29 de voturi. Să trecem direct la votul final. Trecem direct la votul final pe acest proiect de aviz. La pagina 11. Votăm cu vot electronic, direct. Doamna Harking, vreți să luați cuvântul? Puteți repeta intervenția dumneavoastră anterioară? Îmi cer scuze. Trecem direct la votul final. Pagina 11. Poate că aveți o altă numerotare dumneavoastră în document, dar oricum mergem la votul final pe proiectul de aviz astfel de modificat. Să deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi. Mulțumim. Then we go to the next step in uh, uh, this, uh, to the proposal for a directive. Trecem la propunerea de directivă referitoare la cardul electronic și votăm amendamentul 70 și 80 ca un amendament, vot electronic ca să fie cât mai eficient și mai precis posibil. S-a deschis votul electronic, un vot pe PM+. Plus. Mulțumim domnului Becker. 30 de voturi pentru, 20 împotrivă, 0 obțineri. Trecem direct la votul final. Votăm proiectul de aviz. Să votăm cu vot electronic ca să fie totul cât mai concret. Să deschid deschis votul. Un vot PP în plus. Mulțumim domnului Becker. Acum avem un rezultat. 28 de voturi pentru, 20 împotriva și 2 abțineri. Mulțumim. Yes. Uh, thank you for this and we'll Bine. Mulțumesc. Cei dintre dumneavoastră care vor să părăsească sala la un minut la dispoziție și sper că restul să rămâneți ca să putem vorbi despre coordonarea sistemului de securitate socială. Yeah.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 Thank you. And uh, now we are coming. Mulțumesc. Acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Aș vrea să vă rog să luați loc. Și o să dau cuvântul raportorului care se ocupă de coordonarea sistemelor de securitate sociale asigurări sociale. Domnule Balaș, aveți cuvântul. În franceză. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte să intru în discuție pe fond, aș vrea să mulțumesc din suflet tuturor raportorilor din umbră care au ajutat la redactarea amendamentelor și tuturor membrilor Comisiei Employment, pentru că avem peste 600 de amendamente, ceea ce ne arată că e un subiect foarte important care vă strânește interesul și asta este un lucru bun. Am fost raportor pe un raport de inițiativă al luptei împotriva dumpingului social. Am ajuns aproape la 700, deci nu o să mă speriu de 600 acum. Am reușit să facem față și data trecută și vă pot spune că deja am citit toate aceste amendamente și vă pot spune care este un prim rezumat pe care îl pot eu face cu privire la discuțiile pe care le-am avut într-un dosar complicat, pentru că există mai multe puncte care nu sunt neapărat legate între ele. O să încep prin a menționa spiritul pe baza căruia a acționat Comisia când am propus acest document, favorizarea mobilizației europene, garantând securitatea și eficacitatea drepturilor europene. E un pariu istoric al Uniunii Europene și anume cum să circulăm, să lucrăm și să avem drepturi Uh, nu e un lucru ușor, e nevoie de coordonare pentru că avem foarte multe sisteme de asigurări sociale diferite. Și nu doar Uniunea Europeană este vizată aici, pentru că Islanda, Liechtensteinul, Norvegia și Elveția sunt și ele parte a spațiului vizat de această coordonare. Dați-mi voi să vă spun primele observații cu privire la diferitele dimensiuni ale acestui dosar. Comisia Europeană a adus modificări la nivelul coordonării prestațiilor de șomaj. Este vorba despre exportul acestor beneficii de șomaj, adică o persoană care merge să-și caute un loc de muncă în străinătate poate să-și păstreze drepturi la beneficiul de șomaj asta spune Comisia în propunerea sa, între 3 și 6 luni, cu posibilitatea de a lăsa statelor membre să um, stingă drepturile după această perioadă. Sunt pentru această propunere și propun să o extindem până la finalizarea drepturilor la șomaj. Ați depus uh, și amendamente de altfel pe această propunere a mea. Există o mare varietate de puncte de vedere, foarte diverse, uh, între grupurile politice. Există voci care susțin propunerea inițială a Comisiei, alții care preferă să păstrăm lucrurile în starea actuală și alții sunt pentru o, un export total al acestor drepturi. Va trebui deci să găsim un echilibru Poate vom reveni la propunerea inițială a comisiei, e o posibilitate, rămâne să discutăm între noi. Respect toate pozițiile prezentate de membrii comisiei noastre, însă există poziții divergente între grupurile politice și eu n-aș vrea să prezentăm o ambiție dincolo de ceea ce propune Comisia, și anume extinderea acestui drept de export cu șase luni, la șase luni. Comisia a făcut studii, serviciile noastre de cercetare și au spus că dincolo de șase luni se reduce posibilitatea ca persoana respectivă să-și găsească un loc de muncă. În ceea ce privește principiul totalizării sau agregării drepturilor, statul membru de ultimă activitate a solicitantului trebuie să ia în considerare perioada de asigurări atunci când această persoană a rămas pe teritoriul său cel puțin 3 luni. Dacă nu, statul anterior trebuie să verse aceste beneficii de șomaj. Asta este propunerea comisiei. Situația actuală pare să fie una greu de înțeles de instituțiile statelor membre. Fiecare stat are o perioadă minimă, diferită, câteva săptămâni, o lună sau chiar trei luni. Insist asupra faptului că totalizarea este unul dintre principiile de bază ale acestei legislații. Propunerea Comisiei dincolo de clarificările pe care le aduce, implică și un rol restrictiv și de aceea eu am propus să aducem la o lună perioada minimă de activitate înainte de totalizarea perioadelor de cotizare în statul membru al ultimei activități. Pe acest subiect avem o mare varietate de puncte de vedere Există amendamente care doresc ca perioada de acrecare să devină obligatorie din primul jur, din prima zi, cum se spune în amendamentul 98 al doamnei Joslovica și altor deputați PP și doamna Stevens și alți CR, preferă o durată de șase luni. Amendamentul 104 dincolo de durata minimă, înainte de a trece la agregare, există propuneri interesante, cum ar fi 103, Emilian Pavel. Această perioadă de asigurare trebuie să includă și perioada de incapacitate de muncă după un accident sau o boală. Există, eh, prin urmare, eh, prăpastii tematice între grupuri de netrecut și eh, va fi foarte dificil, dar vom încerca să găsim un amendament care să reunească poziția majoritară. Apoi, dimensiunea transfrontalieră. Comisia propune că statul membru de ultimă activitate trebuie să verse beneficiile de șomaj dacă activitatea a fost desfășurată timp de 12 luni. Statul membru de reședință este competent pe baza regulilor actuale și se pare întemeiat ca statul care percepe cotizațiile sociale să fie cel responsabil cu uh, vărsarea prestațiilor de șomaj, însă trebuie să clarificăm dispozițiile ca să ne asigurăm că evoluția propusă de comisie nu duce la dificultăți practice de ordin administrativ, lingvistic, de formare și să clarifice competența serviciilor publice. De asemenea, vreau să precizez că statele membre, dacă doresc, pot să prevadă sisteme financiare care să compenseze posibilele decalaje între nivelul și durata prestației. Pe acest subiect există lucrători care, cu sistemul propus de comisie, riscă să piardă mulți bani și să se regăsească în situații complicate în cazul unor probleme de ordin juridic atunci când trebuie să gestioneze aceste lucruri cu autoritățile naționale ale țării în care au lucrat. Deci da pentru propunerea comisiei, însă cu niște modificări foarte importante pentru lucrătorii transfrontalieri, dacă nu vrem să ne găsim în situații sociale grave. Punctele de vedere sunt diferite și vom discuta cu raportorii pe acest subiect cu privire la păstrarea sistemului actual, eficient, cu doamna Zimmer, cu privire la posibilitatea de a introduce un sistem a la carte pentru lucrătorul transfrontalier sau un sistem europenizat de asigurări de șomaj. Toate acestea sunt propuneri care vin din diferite amendamente. Comisia propune să se creeze un capitol specific pentru îngrijirile de lungă durată ca și în cazul prestațiilor pentru boală. Sunt pentru această inițiativă, doresc ca Comisia Administrativă să lucreze îndeaproape cu partenerii sociali care nu sunt asociați în prezenți, organizații de beneficiari, în special la elaborarea listei de prestații în cauză voiam să văd dacă am sprijinul sau nu al majorității cu privire la crearea acestui capitol și răspunsul e clar. 342, amendament al domnului Schulze PP și un număr important de deputați din grupul soi se opun. Amendamentul 344 vers ostil, 345 alde ostil. Amendamentul 346 GUE, doamna Zimmer și alții se opun. Prin urmare, putem constata că, fără îndoială, există o mare opoziție la, față de ideea creării unui capitol separat nou și că, prin urmare, trebuie să vedem cum putem introduce mai bine în capitolul existent aceste noi propuneri care vizează bolile de lungă durată, definiția pentru acestea și faptul că trebuie să existe drepturi concrete care să poată fi utilizate de lucrători. Vreau să sper că vom ajunge la un punct de echilibru. Propunerea Comisiei vizează integrarea jurisprudenței recente a Curții de Justiție cu privire la condițiile de acces pentru cetățeni neactiv la prestații sociale. Nu e rolul nostru să codificăm deciziile luate de curte. Există o serie de amendamente de eliminare și ajustare a propunerii comisiei, de extindere a posibilității de acces și cred că ar fi bine să nu începem discuții dificile care să ducă la propria interpretare a jurisprudenței. O să fac propuneri în acest sens, dar n-aș vrea ca dezbaterea să fie prea lungă. Pentru că toate aceste lucruri există și se aplică deja. În ceea ce privește legislația aplicabilă, detașare, mai multe activități și așa mai departe. Înțeleg că se dorește o standardizare a procedurilor care să arate apartenența la un regim de asigurări sociale și Asta în cazul în care exactitudinea documentelor sunt contestate. Trebuie să consolidăm cooperarea între administrațiile competente pe baza unei definiții cu termen de răspuns mai scurt și cred că nu trebuie să avem o schimbare a competențelor autorităților. Există mai mulți deputați care susțin acest lucru, amendamentele GUE, eh, socialiști și democrați, doamna Ajea, din partea 5 stele, pentru a facilita schimbul și pentru a proteja cetățenii europeni, propun un sistem electronic conectat, cum se întâmplă în Belgia cu Banca Carrefour, un card electronic și sau un număr european al securităților securității sociale. Este important să trecem la modernizarea digitală Domnule Balas, citiți într-un ritm care nu poate fi interpretat, spune doamna președintă. Amendamentele 460, 61 și 62 GUE, membrii grupului socialist și Democrat și PP, merg din fericire în aceeași direcție. Trebuie să clarificăm regulile aplicabile salariaților detașați, o perioadă minimă de afiliere. Avem un amendament 158 și 59 uh, din partea PPE-ului și amendamentul domnei Agea. În ceea ce privește documentele portabile înainte de începerea detașării. Și un ultim subiect sensibil pentru anumiți membri, indexarea locațiilor familiale în locul de reședință al copiilor. Nu este o propunere a Comisiei, ci o propunere a anumitor state membre. Sub 1% din alocația familiale totale sunt plătite pentru copii care stau într-un stat altul decât unde lucrează părinții lor. Impactul asupra finanțelor publice în ceea ce privește aceste alocații ar duce la implementarea unui sistem complex și costisitor. Un sfert din deputați sunt pentru indexare, unii dintre ei nu doresc să existe un drept uh, opțional. Am luat notă. Indexation. L'indexation établirait une discrimination aceasta ar crea o discriminare între europenii care trăiesc în același loc și uh, față de cotiz- cei care cotizează la aceste prestații, ceea ce nu putem să acceptăm. Și mai ales, și e cel mai important, niciun studiu statistic nu a fost uh, făcut până acum pentru a arăta cât de mare este sarcina pentru finanțele publice ale statelor membre. Punerea în aplicare a unui astfel de sistem ar uh, fi extrem de complexe și de uh, costisitoare și sunt convinsă că costurile, sunt convins că costurile ar fi mult mai mari decât uh, câștigurile pe care ar vrea statele să le câștige prin această indexare. Iată de ce eu nu doresc să avem o indexare. Cu siguranță că vom vorbi uh, în momentul în care vom avea reuniuni cu raportorii din umbră pentru ca să vedem care sunt soluțiile posibile în momentul de față. În concluzie, și voi încheia, aș dori ca discuțiile pe lângă revizuirea regulamentului de uh, coordonare să nu uh, se blocheze în procese perpetue, precum turism social, fraudă generalizată pe de alta și pe de altă parte de protecționism deghizat. Eu uh, sper ca prin uh, această revizuire tocmai să asigurăm continuitatea drepturilor sociale ale cetățenilor, favorizând o mobilitate de calitate în Europa. Sunt la dispoziția deputaților din această comisie pentru a ajunge la un acord de calitate la această legislație esențială în domeniul social și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și îmi pare foarte rău că am citit atât de repede. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Balas. Mulțumesc foarte mult, domnule Balas, pentru această prezentare extrem de pedagogică care este în același timp și un rezumat al propunerii dumneavoastră. Cred că aveam nevoie de explicațiile acestea. O să dau cuvântul acum raportorului de la PPE, domnul Șulțe, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Balas, pentru introducerea în subiect. Este foarte corect ce ați spus, peste 700 de amendamente, chiar dacă ne uităm uh, în toate direcțiile în care au fost înaintate, vedem că sunt foarte multe subiecte diverse. Cel puțin aici la EMPL, raportorii din umbră va trebui să fim foarte flexibili dacă vrem să găsim o soluție. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este însă că nu există numai uh, diferențe în cadrul unui grup uh, politic, ci există și un, o diferență foarte clară între statele membre noi și statele membre vechi. Aș vrea să încep cu acele subiecte care sunt cele mai puțin controversate, după părerea mea. În primul rând, îngrijirile pe termen lung. Aici eu cred că vom putea să ajungem la un acord foarte repede și foarte mulți colegi au vorbit deja despre integrarea acestui capitol în cadrul bolilor, ceea ce mi se pare foarte corect. Un al doilea punct pe care vreau să îl stabilim, codificarea sentințelor cu privire la persoanele inactive. Aici aș vrea să mai pledez încă o dată pentru o codificare de ce n-ar trebui să preluăm o lege care există, care este până la urmă formată de jurisprudență? Foarte multe sentințe pronunțate de Curtea de Justiție au cazuri foarte similare ca obiect și, după părerea mea, aceasta oferă o siguranță juridică. Eu aș fi așadar pentru o majoritate care se poate organiza în Parlament pentru ca să ne găsim pe un numitor comun și să votăm. Apoi, uh, lucrătorii detașați uh, în cadrul, uh, care este statutul lor în cadrul dreptului social. În ceea ce privește combaterea fraudei, aici eu cred că putem găsi o soluție foarte repede. Eu sunt pentru o soluție fezabilă, um, pentru că, de exemplu, detașările foarte scurte trebuie să fie rezolvate nebirocratic în continuare. Reglementările pe care le-a propus Comisia administrativă aici uh, mi se par foarte practicabile. În statele membre, dacă se poate garanta formularul A1 înainte de o detașare uh, rapidă, dacă se poate garanta că este folosibil, atunci mi se pare un lucru foarte bun. De asemenea și uh, indicațiile pe care le primește lucrătorul respectiv înainte de o detașare fulger sunt foarte utile. Trebuie să avem grijă însă ca respectivul lucrător să nu trebuiască să aștepte prea mult până când este chiar detașat concret. E clar că trebuie să existe o perioadă de timp prin care informațiile să aibă timp să intre în sistemul uh, statului uh, uh, de origine. În ceea ce privește prestațiile, avem diferite variante la capitolul agregare de exemplu, regulamentul care, uh, de o zi în care se stabilește care este statul membru care trebuie să fie responsabil. Avem aici foarte multe amendamente, după cum a zis și raportorul. E vorba de o perioadă de șase luni de, uh, care este cerută în text, iar uh, prin această perioadă de preasigurare trebuie garantate anumite puncte. Dar sigur nu putem pe de o parte să ne dorim această perioadă de preasigurare și în același timp uh, să vrem și exportul, pentru că nu se poate, va, lucrătorul se va strecura printr-un, printr-un fileu, ca să spun așa, în domeniul social și nu va mai fi protejat. De asemenea, un lucrător care a lucrat mai puțin de trei luni într-un stat membru, întrebarea este cum uh, va, cât de departe va trebui să meargă în timp uh, în cariera sa respectivul lucrător pentru ca să poată să găsească un stat membru pe care poate să-l considere cel de referință. Trebuie separate și um, prestațiile, prestația de bănească și prestația uh, în servicii, trebuie să fie foarte clar această separare. Apoi indexarea alocațiilor pentru copii și aici e foarte confuză situația. De la ALDE, GUE, ECR și de la PPE au venit foarte multe amendamente uh, pro-indexarea um, locației pentru copii. Aici aș vrea să mai uh, spun că eu consider că este foarte bine să se întâmple așa. Vreau să vă explic de ce. David Cameron, de exemplu, a, um, primisese deja uh, asigurări din partea celorlalți uh, șef de stat pentru ca britanicii să rămână în Uniunea Europeană și întrebarea ei cum facem acum să le explicăm uh, cetățenilor că acum nu se mai aplică așa ceva. Comisia spune de asemenea și că e competența statelor membre alocația de familie și alocația copiilor. În un al treilea punct, uh, Uniunea Europeană indexează banii pentru uh, alocațiile de copii dacă, de exemplu, um, statul respectiv, uh, dacă copiii sunt, de exemplu, trăiesc în alt stat în care costurile sunt mai ridicate. Aici trebuie să explicăm care este situația. Apoi, um, unii pot, uh, unii, unii cetățeni pot să beneficieze de alocație ca o parte a salariului, ceea ce după părerea mea nu este foarte bine și va duce la un dumping social și unele state membre vor avea de suferit. Și în al cincelea rând, statele membre care sunt împotriva unei indexări, există câteva, uh, își indexează totuși deja acum uh, alocațiile lor, nu cred că trebuie să vă dau exemple, dar sunt foarte multe exemple pertinente în acest sens. Există un grup de state, de exemplu, care au o marjă superioară de venit pentru uh, uh, primirea de alocații de copii. De exemplu, dacă un uh, părinte este peste acest prag, nu mai primește niciun pic uh, de alocație din statul uh, de origine. Dacă un părinte, de exemplu, lucrează în străinătate, atunci regulile de coordonare se aplică și trebuie să fie transferate uh, în totalitate aceste alocații și nu numai diferența așa cum ar fi prevăzut de către legislația comunitară, ceea ce mie mi se pare aici o discriminare pozitivă. Apoi, alte state membre oferă mm, pentru familiile cu copii diferite avantaje dacă copilul trăiește în uh, aceeași casă cu părinții care plătesc impozite. Aceasta înseamnă, în practică, că respectivul copil va putea, va trebui să lucreze și să locuiască în statul respectiv în care lucrează părinții. Aceasta uh, face ca părinții, de exemplu, să nu mai vrea să părăsească țara respectivă pentru a lua, uh, a accepta un, o ofertă de muncă în altă țară. Există un stat membru care, de exemplu, nu plătește alocația de copii uh, pentru copii de pe teritoriul său dacă aceștia au deja o alocație din, uh, da, din, din străinătate, din alt stat membru, ceea ce iarăși este o discriminare. Un alt punct foarte important, se pare că există un stat membru care supune impozitelor alocațiile primite de la uh, alte state membre de care aparțin respectivii. Deci străinii care trăiesc în, țar, în statul respectiv, de fapt, impoz, sunt impozitați pentru banii pe care acest stat membru îl primește din altă parte. Uh, și uh, astfel uh, prestațiile sociale sunt, și alocațiile de familie sunt transformate într-o prestație fiscală față de statul respectiv. Deci e sigur un subiect foarte complicat, dar trebuie să-l abordăm pentru că nu e vorba de a vrea o discriminare sau nu, nu e vorba nici de 1% de care vorbește Comisia. Știm că baza de calcul nu este foarte corectă, după părerea mea cel puțin. Eu cred că e foarte important să discutăm despre subiect, să încercăm să găsim o soluție în această complicată situație și de aceea uh, i-am transmis și comisiei aceste rezerve pe care vi le-am exprimat și dumneavoastră aici. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Schulze. Once again... Mulțumesc, domnule Schulze. Acum doamna Stevens, dar înainte să continuăm, aș vrea să vă rog să vă gândiți la ritmul cu care vorbiți, pentru că este foarte complicat pentru interpret, spune doamna președinte, și vă mulțumim foarte mult pentru această remarcă. Pentru ca să avem o interpretare de calitate, spune doamna președinte, vă rog să vorbiți mai rar. Doamna Stevens are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați colegi. Eu aș vrea să vorbesc rar pentru ca să pot să vorbesc în olandeză și pentru ca toată lumea să mă înțeleagă fără să existe dubii. Cred că toată lumea este de acord aici că avem o sarcină foarte importantă care ne revine pentru revizuirea uh, sistemelor de securitate socială, care sunt o provocare și în același timp o oportunitate pe care trebuie să o folosim. Trebuie să arătăm cetățenilor că Europa este și socială și justă și că în um, piața internă are într-adevăr foarte multe avantaje, dar aceasta nu înseamnă să se beneficieze de turism social sau de abuzuri la scară largă sau de fraude pe scară largă. E foarte important să transmitem aceste mesaje, în primul rând. Dragi colegi, deci eu susțin propunerea Comisiei Europene, care are ca țintă ca statele membre să aibă posibilitatea să garanteze accesul la prestațiile sociale, uh, dar să le limiteze pentru cetățenii mobili deci partidul meu de apără ideea că cei noi trebuie să cotizeze mai întâi, să contribuie întâi la sistem, înainte să poată să beneficieze de alocații și prestații sociale. Pentru că, dacă nu este cazul, atunci sistemul de securitate socială va fi uh, periclitat pe termen lung, va avea de suferit. Și aceasta va avea o consecință și asupra uh, liberei circulații de bunuri, de servicii, de persoane în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să evităm o astfel de situație. Acestea fiind zise, eu aș vrea să precizez că avem în vedere combaterea turismului uh, social, dar cu siguranță nu avem deloc intenția să reținem tragem drepturi cetățenilor. Acesta este și motivul pentru care susțin ideea de a avea o perioadă de așteptare. Fie că e vorba de trei luni, fie că e vorba de șase luni, dar trebuie să avem o perioadă de așteptare înainte ca un cetățean care beneficiază de mobilitate să poată să revendice și o alocație de șomaj, de exemplu, în statul membru gazdă. În legătură cu portabilitatea drepturilor de șomaj, nu cred că o prelungire la șase luni este pertinentă. Eu cred că, din contră, aduce cu sine multe dificultăți în ceea ce privește asistarea acestui sistem, dar și controlul cetățeanul care beneficiază de mobilitate va avea mai puține șanse să fie activat, să devină o persoană activă pe piața muncii. Să nu uităm că există deja foarte multe posibilități tehnologice în ziua de astăzi care permit să aplici pentru un job în străinătate fără să trebuiască să fii acolo cu luni înainte pentru a putea aștepta acordarea unui loc de muncă. Aș vrea să revin asupra unei chestiuni foarte controversate a indexării alocațiilor familiale, de care a vorbit deja raportul sectorul și de care au vorbit și alți colegi. După părerea mea și vă spun foarte sincer, eu sunt pentru o indexare a alocațiilor uh, familiale pentru că eu cred că e foarte important ca mm, copilului să nu îi se ia drepturi, ci tocmai să beneficieze de aceleași susțineri pentru educația sa, pentru îngrijirea sa. Mă întreb însă de ce Comisia, în cadrul detașării lucrătorilor, apără principiul unei uh, plăți egale pentru activitate egală, pentru muncă egală și, în același timp, nu apără principiul alocației egale pentru toți copiii în același loc sau în aceeași țară. Totuși, e o oarecare contradicție aici, după părerea mea. Și, în final, aș vrea să mă refer și la detașare. Cred că putem să fim de acord uh, să spunem că nu putem accepta frauda și salut și uh, sentința Curții de Justiție în ultimul său caz. Uh, ce spune Curtea în această sentință? Spune că um, judecătorii naționali nu pot să accepte documentul A1 în momentul în care acest document a fost fraudat eu cred că trebuie să garantăm o securitate juridică și deci este absolut esențial să garantăm că principiul care decurge din această jurisprudență să facă parte din documentația noastră pe care o susținem. Dragi colegi, eu știu foarte bine că nu e ușor deloc să negociem așa ceva, sunt convinsă că va fi foarte complicat, dar în același timp știu că fiecare are interes să existe un text echilibrat și uh, eu, cel puțin, vreau să contribui la acest text în mod constructiv. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Stevens. Vreau să-i dau cuvântul acum doamnei Harkin. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-i mulțumesc raportorului pentru această muncă extinsă pe subiect. Propunerea sa e foarte complexă și multe amendamente din uh, cele care au fost înaintate sunt foarte utile. Din perspectiva mea, coordonarea sistemelor de securitate socială asigură că cetățenii mobili care sunt în căutare de loc de muncă au o uh, plasă de siguranță și nu se uh, strecoară printre două sisteme fără protecție. Aș vrea să dau câteva idei despre beneficiile pentru șomaj, dar și exportarea, pentru că și raportorul a spus că există foarte multe studii care arată că extinderea perioadei de exportare le dă mai multe șanse uh, persoanelor să-și găsească un loc de muncă. Eu sunt în general mulțumită de propunerea Comisiei, dar eu aș fi totuși pentru considerarea unei extinderi. Însă, în acest context, una din dificultățile cu care ne confruntăm este că statele membre au dificultăți în monitorizarea uh, lucrătorului care lucrează în afara țării și în într-o oarecare măsură aceasta creează o inegalitate cu lucrătorii care sunt în interiorul statului membru. Știu că e foarte dificil, dar eu sper să putem găsi un acord. În legătură cu agregarea, ALDE este mulțumită de propunerea comisiei, este grupul nostru mulțumit. În ceea ce privește lucrătorii detașați, din perspectiva mea, uh, Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii de frontieră, cel puțin, sunt protejați. Eu cred că trebuie să fim siguri că în textul final nu vom crea dificultăți administrative suplimentare. E problema mea cu 12 luni, avem 12 luni, avem agregarea. Eu zic că e foarte complicat, s-ar putea să fie atât de complicat încât lucrătorii de frontieră, navetiștii să aibă probleme, de exemplu, în accesarea prestațiilor care le, li se cuvin. Eu zic să avem grijă aici. Și și în legătură cu capitolul separat uh, pe îngrijiri pe termen lung, noi nu suntem pentru stabilirea unui uh, capitol separat. Eu, noi suntem în general în favoarea uh, codificării jurisprudenței Curții Europene de Justiție, dar trebuie să găsim un echilibru. Dar sunt foarte gata să ascult argumentele tuturor părților pe acest subiect, pentru că fiecare sentință e diferită, fiecare părere e diferită și nu cred că putem avea o poziție tranșantă. Sigur că trebuie codificate câteodată aceste uh, sentințe și câteodată nu. Asta este um, decizia dificilă pe care va trebui să o luăm. În legătură cu detașarea, atașații. ALDE dorește să se asigure că orice propuneri pe care le înaintăm sunt cât se poate de restrânse în acest subiect. Însă toată lumea cred că e de acord că în contextul unei posibile fraude va trebui să găsim un compromis care să funcționeze pentru ca să prevină fraudele. Alocațiile pentru familie. Foarte mulți au exprimat punctul de vedere deja și sunt foarte diferite. Am înaintat mai multe amendamente, avem și multe amendamente care susțin principiul de o, unui mecanism de ajustare corect și fiabil pentru ajustarea uh, beneficiilor și prestațiilor când un, stat, un părinte lucrează într-un stat membru și copiii uh, sunt rezidenți în altul. Domnule Șulțe, eu cred că o bună analiză a tuturor sistemelor existente care funcționează în toate statele membre e foarte importantă. Totul de la oferirea de servicii până la impozitare este relevant. Ceea ce trebuie să facem este să examinăm aspectele și să vedem dacă putem găsi o formulă sau o soluție care să funcționeze. Eu cred că e foarte dificil, dar uh, Trebuie să facem eforturi pentru ca să vedem dacă nu se poate totuși găsi un acord între noi pe un subiect atât de spinos. Eu sunt deschisă însă să ascult uh, opinia colegilor și să găsim uh, o uh, soluție cât mai repede. Mulțumesc raportorului și mă bucur de colaborarea viitoare și bănuiesc că vom mai avea multe reuniuni pe subiectul acesta. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc, Paloma López Bermejo. Mulțumesc, doamnă președintă. Înlocuiesc pe colegul Gabi Zimmer, care n-a putut să fie astăzi aici. În calitate de președinte al grupului nostru, avea o serie de alte reuniuni la care trebuie să participe. O să vă spun care este poziția pe care mi-a transmis-o Gabi. În general, suntem de acord cu bună activitate desfășurată de raportor cu acest proiect de text. Ce vrem noi cu amendamentele noastre este să consolidăm uh, poziția și să îmbunătățim într-o serie de direcții. Amendamentele noastre, în general, se bazează pe patru principii. În primul rând, regulile de coordonare ale sistemelor de securitate sociale, care trebuie să păstreze, în măsura posibilului, drepturile sociale ale tuturor cetățenilor europeni Principiul legalității de tratament este foarte important în acest sens. Apoi, regulile trebuie să fie simple, astfel încât cetățenii și administrațiile să le poată gestiona. Trebuie să evităm orice barieră administrativă în calea cetățenilor care să ducă la reguli foarte complicate. Ca al treilea punct, nu trebuie să punem bariere în calea exercitării dreptului la liberă mobilitate. Și trebuie să protejăm lucrătorii în cea mai bună măsură posibilă de uh, fraudele sau intențiile de fraudă ale asistență socială comise de diferite companii. Nu o să insist pe fiecare amendament, dar uh, este important să subliniem o serie de aspecte. În ceea ce privește lucrătorii, Uh, fără venituri și care caută un loc de muncă, cetățeni neactiv economic, cum îi numim. Vrem să subliniem o serie de elemente, cum ar fi că putem include asistența socială sau o, un venit minim pe baza normei de coordonare. Putem chiar să începem să implementăm un regim de protecție socială europeană pentru toate persoanele care deocamdată nu au intrat în cadrul uh, acesta. Schimburile trebuie să asigure respectarea drepturilor și să îmbunătățească opțiunile persoanelor care se deplasează și care se regăsesc în această situație fără venit și în căutarea unui loc de lucru. Trebuie să existe respectarea drepturilor. Vrem să se elimine diferențele în ceea ce privește munca transfrontalieră și capacitatea de a avea acces la prestații pe baza sistemului țării de ultimă activitate. În ceea ce privește acoperirea și durata, am ascultat diferitele puncte de vedere referitoare la sistemele naționale, sistemele private, pentru îngrijiri de lungă durată și organizații sindicale. Aceștia ne spun că dacă introducem un capitol separat pentru îngrijirile de lungă durată, separat de cel al sănătății în general, am putea da naștere la niște probleme neprevăzute. Îngrijirile de lungă durată trebuie să fie incluse în capitolul sănătate cu o definiție proprie la articolul 1 din lista de acoperiri din anexă. Propunem amendamente pentru aceste articole în text. În ceea ce privește uh, acoperirea în caz de șomaj. Intenția Comisiei de a introduce o perioadă de 12 luni înainte ca un lucrător transfrontalier se poată solicita acoperire pentru ultima activitate într-un stat membru va duce de a probleme de ordin administrativ. Șomarul poate să aibă o întârziere în acoperiri și în acoperirea drepturilor pe care le poate chiar pierde. Propunem ca prestațiile să fie primite de la statul de reședință sau de ultimă activitate. Asta ar reduce povara administrativă și în același timp ar da șomerului ocazia de a căuta un loc de muncă cu opțiuni mai bune. Suntem de acord cu exportarea prestațiilor de șomaj. Prestațiile de șomaj trebuie să poată fi exportate până la finalizarea lor. Și atunci lucrătorii detașați au mai multe opțiuni și uh, își pot găsi un loc de muncă odată ce se rezolvă problemele administrative legate de dimensiunea transfrontalieră. Introducerea perioadei de trei luni înainte ca lucrătorul să poată solicita prestații de șomaj ar face regulile mai complicate pentru lucrători și administrații. Raportul torul dorește să reducă perioada la o lună. Noi credem că asta ar fi și mai complicat. Ce vrem noi este să simplificăm tot ce se poate găsi în regulament. Înțelegem că articolul 61 privind regulile speciale ar putea să fie eliminat în totalitate. Ex- prestațiile ar trebui să poată fi agregate pe baza articolului 6. Suntem de acord cu faptul că ajutoarele economice care țin de concediile de maternitate și paternitate să fie um, acordate pe baza legii statului competent. Trebuie să se păstreze obligațiile în, și în situațiile transfrontaliere. Și în încheiere este foarte important ca lucrătorii puși la dispoziție să nu se teamă că își vor pierde prestațiile în niciuna dintre situații, să știe că drepturile lor sunt protejate ca lucrători și nu din motive economice. pentru că directiva uh, privind punerea la dispoziție se referă la structurarea pieței, nu la lucrători. De aceea sunt sigur și că activitatea noastră va fi una fructuoasă, cum a fost și până acum. Stăm în continuare la dispoziția raportorului, mulțumim pentru deschidere și vrem să îi garantăm că se poate baza pe sprijinul nostru pe viitor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Am să dau uh, acum cuvântul uh, Ginei Lambert. Mulțumesc. Văd că ne așteaptă ceva muncă pe viitor, pentru că ar fi fost poate mai bine dacă Comisia ar fi prezentat această propunere ca reformare decât modul în care au optat să o facă. Însă iată că va trebui să ne luăm timp să vedem uh, cu ce avem de-a face. Dar poate că asta la următoarea revizuire. În ceea ce privește unele din punctele cheie ridicate în discuție de raportor și de alții, m-aș referi în primul rând la îngrijirile pe termen lung. Sunt de acord cu multe dintre celelalte propuneri în a nu face din aceasta uh, un capitol separat. Suntem deschiși, poate să mergem în această direcție. Avem totuși însă o serie întreagă de amendamente unde am integrat acest aspect uh, ca făcând parte din uh, textul integrat și putem să vedem cum anume putem atinge acest obiectiv. În ceea ce privește uh, persoanele inactive din punct de vedere economic, aici ne dorim uh, să se elimine această terminologie pentru că cazuistica e destul de stabilă în acest sens uh, pentru că um, există totuși interpretări diferite din punct de vedere legal poate că ar trebui limitat puțin accepțiunea dar în acest moment probabil că nu ar trebui să amestecăm lucrurile. În ceea ce privește lucrătorii care lucrează transfrontalier și nu mă refer uh, la cei uh, care trec granița pentru a merge la servici. Sunt unii care sunt în călătorii de afaceri, care pleacă în străinătate, nu-și schimbă angajatorul. De aceea considerăm că lucrătorii detașați sunt un fel de subcategoria acestora și de aceea încercăm să venim cu o propunere de a simplifica sistemul actual. Deci să propunem o perioadă de trei luni unde nu trebuie să faci solicitare în fiecare zi, dar pur și simplu informezi statul membru respectiv atunci când călătorești. Propunerea noastră este să introducem aceste informații prin uh, sistemul uh, care ține de piața internă, pentru că, de regulă, oamenii sunt mai atenți la aceste aspecte decât la cele care țin de uh, sistemul de securitate socială. Însă suntem deschiși și aici, ne a discutat cu raportorul, pentru a găsi un sistem mai simplu pentru uh, cei care nu sunt detașați, um, dar bineînțeles respectând și directiva cu privire la detașare. Apoi, cu privire la perioada de cotizare într-un uh, sistem uh, de securitate socială în statul de angajare. Noi sugerăm aici două săptămâni, dar și aici putem fi flexibili. În ceea ce privește beneficiile familiale, aici am venit cu o extindere față de ceea ce propune Comisia. Um, dar nu vom îi vom susține pe cei care vor o indexare Credem că sistemul este oricum suficient de complicat și credem că cei care cotizează într-un sistem uh, sunt îndreptățiți să beneficieze de prestațiile sociale aferente și uneori poate trebuie văzute lucrurile și din perspectiva solidarității și cred că am mai uh, spus în această comisie că trebuie să ne ferim de contagiunea britanică, pentru că sunt drepturi uh, la care ești îndreptățiți și de aceea Asta ar trebui să primești. Deci nu vom susține propunerile de indexare în acest sens. Din discuțiile actuale cu privire la drepturile cetățenilor, <clears throat> am uh, tras și noi învățământ în ceea ce privește asigurările de sănătate. Întrebarea este dacă un individ ar putea să uh, intre în sistemul de asigurări de sănătate a statului de rezidență. Pentru că până la urmă se pune și problema accesului, mai ales acolo uh, unde nu există opțiuni pe piața privată. În ceea ce privește exportul beneficiilor, suntem în favoarea extinderii acestora, avem un amendament uh, în acest sens care ar acoperi întreaga perioadă până la Uh, momentul în care se epuizează aceste drepturi. Trebuie să existe o perioadă înainte ca cineva să poată solicita ajutor de șomaj. Cred că aici uh, propunerea ridică mai multe semne întrebare decât găsește răspunsuri. Apoi, Comisia Administrativă, accesul um, persoanelor pentru a-și găsi o soluție pentru problemele lor și um, de asemenea sugerăm să se recurgă la acte delegate și nu la acte de punere în, în aplicare pentru că considerăm și Parlamentul ar trebui să aibă ceva de spus. Cam asta este direcția amendamentelor pe care le-am depus noi și așteptăm cu interes să vedem dacă vom reuși să finalizăm acest dosar înainte de finele acestui mandat. Mulțumesc, Laura Gea de la FDD nu este aici. O înlocuiește cineva? Atunci trecem la ENF. <coughs> Domnul Mata qui est raporteur fictif et j'excuse son absence. Doamna Melea este raportor din umbră și uh, se scuză pentru absență. Bun, vă mulțumesc. Atunci vom trece la lista deputaților care doresc să intervină. Doamna Weber, pentru început. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, Aș dori să mulțumesc raportorului pentru raport, pentru prezentare, prezentarea de astăzi. E vorba de un text legislativ extrem de important, care însă arată cât de complex a devenit uh, în evoluția sa Uniunea Europeană cu diferite sisteme de securitate socială în uh, diferitele state membre. cred că e normal să avem apărări diferite în funcție de ideologie. Pentru că unele ideologii merg pe mai multă protecție socială, altele pledează pentru mai puțin. Ce mă îngrijorează însă este divizarea în funcție de statul membru din care provii. Abordarea pe care statele membre o au și care ar putea duce la sisteme injuste și la discriminare. Și aș dori să mă refer la un singur aspect, anume aceste alocații pentru copii. Comisia și uh, acum 2 ani, a anunțat că are în vedere o astfel de revizuire. Și până la urmă a ajuns la concluzia că nu merită din mai multe motive. Totuși, Există o serie întreagă de amendamente la acest raport care vorbesc despre indexare. Nu mi-am dat seama până acum niciodată că indexarea ar putea fi echivalentă cu discriminarea, dar asta este altceva. Aș dori însă să intre pe cei care au propus aceste amendamente. Deci dacă copilul nu locuiește cu părinții care câștigă veniturile respective, copilul ar avea doar dreptul la alocația din statul în care se află efectiv. Să înțeleg de aici că dacă un cetățean care <coughs> trăiește în uh, Olanda și are copilul în Aruba, alocația pentru copii ar fi cea din Aruba sau dacă copilul unui cetățean german, ar, să zicem, ar trăi în Burundi, alocația ar fi la nivelul respectiv, vreau doar să înțeleg. Asta cu excepția cazului în care plecați de la premiza că cei care vin să lucreze din alt stat membru își lasă copiii în țara de origine și asta este discriminare. În al doilea rând, ce se întâmplă cu un lucrător german care, să zicem că lucrează în România, însă câștigă un pic peste media salariului său di, din România. Dacă copilul său este în continuare în Germania, cum rezolvați acest uh, lucru? I-ați obli- ați obliga angajatorul din România să plătească mm, o cotizație de nivelul celei din Germania? Sigur că e normal să avem o abordare pragmatică, dar aici vorbim de poate 1% dintre copii care s-ar putea să fie într-o astfel de situație. E oare Merită oare să cheltuim atâția bani pentru a crea un mecanism uh, sofisticat și complex sau vorbim doar despre alegeri care se apropie și uh, de dorința de a, de a anumitor votanți din anumite țări uh, o astfel de uh, discuție. Noi vrem un viitor just pentru copiii din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Lenner, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la o temă anume. și anume la cei care lucrează transfrontalier. Ați acest act legislativ ar îmbunătăți viața lucrătorilor transfrontalieri, precum cei din regiunea din care vin, pentru că ne ar permite să depășim anumite ziduri birocratice. Lucrătorii transfrontalieri care lucrează 5 ani de zile într-un stat membru și devin șomeri, ar trebui să aibă posibilitatea să aleagă statul membru uh, de unde să beneficieze de ajutor de șomaj. Ei trebuie să rămâne aproape de acea piață a muncii care le oferă mai multe oportunități de muncă. Nu există o soluție unică pentru acest lucrător transfrontalier. Trebuie să evaluăm diferitele situații pentru fiecare zonă în parte pentru că o soluție care poate este optimă pentru o regiune eh, nu e eh, pentru alta. Propunerea comisiei eh, oferă această posibilitate de opțiune și asta îi protejează mai bine, protej- permițându-le să își caute un loc de muncă. Chiar îi stimulează să facă acest lucru. E vorba de circa 800 de mii de persoane în aceste regiuni transfrontaliere în Europa și de aceea haideți să încercăm să le protejăm poziția prin acest act legislativ. Mulțumesc, doamna Sander. La présidente, je voudrais... Euh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului și raportorilor din umbră pentru cum au reali- lucrat deja la dosar. dar mai ales pentru ce rămâne de făcut. Eu aș vrea doar să mă exprim asupra capitolului care se referă la condițiile de acces la indemnitățile de șomaj pentru lucrătorii mobili și aș vrea să vă spun că consider că propunerea Comisiei Europene merge în sensul bun, în direcția bună în mare parte, mai ales când vorbim despre extinderea la șase luni a posibilității de a-și exporta drepturile de indemnizații de șomaj și salut uh, și uh, stabilirea unei perioade minime de activitate de trei luni înainte de uh, a putea să ai dreptul la indemnitățile de șomaj. Aș vrea să insist să, în același timp și ca și colegul Lenners asupra situației lucrătorilor frontalieri, pentru că sunt foarte mulți în această situație, cel puțin în circumscripția mea în estul Franței. Aș dori să subliniez faptul că sunt de acord cu punerea în aplicare a unei uh, perioade minim uh, de 12 luni în loc de 3 luni de activitate pentru ceilalți lucrători înainte să se piardă un transfer al drepturilor și al plății indemnizațiilor dintr-o țară într-alta. Eu zic că e foarte important pentru că chiar dacă situația de geografică e um, împinge pe lucrători către țările vecine, chiar dacă sunt foarte mobili, centrul lor de interes rămâne totuși în țara de origine pentru majoritatea dintre ei. Aș dori să spun de aceea că trebuie să le lăsăm această posibilitate de a alege, de a se înscrie deci în uh, serviciul uh, public al uh, activității, uh, în, în activitatea la nivelul statului uh, membru, dar și la nivel transfrontalier, așa cum există astfel de locuri de muncă foarte multe. E foarte important pentru că lucrătorii frontalieri trebuie să aibă posibilitatea de a urmări uh, și a urma formări, de a se recalifica, de a avea acces la toate informațiile în limba lor maternă. Și aici vorbim de un lucru pe care merită să-l susținem în ideea că se pot reîntoarce cât mai repede pe piața muncii. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Mulțum... Urmează domnul Deci. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori și eu să-i mulțumesc lui Guillaume Bala pentru acest proiect de raport, care cred că este foarte cuprinzător și bun. Revizuirea sistemelor de asigurări sociale este, pe lângă directiva detașării, unul dintre proiectele cele mai importante din această legislatură din domeniul nostru. Cu actuala revizuire a sistemelor existente, libertatea de circulație a cetățenilor se îmbunătățește Claritatea juridică și certitudinea juridică joacă un rol esențial atât pentru cetățeni cât și pentru statele membre, la fel ca și repartizarea echitabilă a poverilor între statele membre. Da, dar și aplicabilitatea acestor reglementări este importantă în toate domeniile și în toate statele. Aș dori să-i mulțumesc lui Guillaume Balas în mod expres uh, pentru faptul că face trimitere la acest card uh, electronic de asigurări sociale. E important pentru mine să se întâmple ceva în această direcție, pentru că ar fi o uh, modalitate eficientă de a organiza controle și ar permite și o mai bună trasabilitate a muncii prestate, dar și a drepturilor aferente. Cred că o modernizare a regulilor actuale nu poate funcționa decât dacă Schimbul electronic de date între statele membre se organizează ca atare și cred că asta ar trebui să fie unul dintre accentele pe care trebuie să le punem pentru protecția cetățenilor pentru a obține cât mai multă transparență în ceea ce privește și directiva detașării și pentru a combate abuzul formularului A1 este nevoie de acest schimb de date digital la fel e nevoie și de termene limită pe care autoritățile din statul de membru B trebuie să le acorde statul, autorităților din statul membru A și dacă se depășește acest termen ar trebui să se procedeze la o substituire. Eu cred că procedurile administrative trebuie revizuite pentru că trebuie să ajungem la zi, astfel încât procedurile să devină eficiente pentru drepturile lucrătorilor. Mulțumesc, am să dau acum cuvântul domnului Becker, care, iată, a revenit. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru faptul că au uh, lucrat foarte profesionist uh, la revizuirea acestor uh, sisteme de Securitate Socială. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc și domnului Schulz, ca și coordonator PPE, pentru reprezentarea obiectivelor care nu unesc. Despre ce este vorba? În domeniul pe care doresc eu să intervin, aici este vorba de indexarea alocațiilor pentru familii. E vorba până aici ca um, costul uh, vieții pentru copii să fie sprijinit acolo unde se află aceștia. Aici uh, avem de-a face cu un aspect al uh, justiției sociale, pentru ca nivelul de trai, ca costul traiului într-o țară să fie avut în vedere. Regatului Unit i-a fost oferit ceva în acest sens și de aceea și noi trebuie să vedem cum anume creăm un cadru legal care să țină cont, să permită această indexare a alocațiilor familiale. Propunerea din partea Austriei nu prevede indexarea ca ceva obligatoriu pentru toate statele membre din Europa, ci doar ca o opțiune pe care fiecare stat în sine o poate decide. De pildă, dacă cancelarul nostru Sebastian Kurz vrea ca pentru familiile din austriece, dar și uh, pentru familiile de cetățeni străini care trăiesc cu copiii în Austria să creeze echitate socială, atunci este decizia sa. Și indexarea, așa cum am propus-o comisiei, poate să meargă în ambele direcții. E evident că într-o țară s-ar putea să trebuiască să plătești uh, mai mult dacă trăiești acolo cu copiii tăi. <clears throat> Se aduc tot felul de argumente, se face trimitere doar la 1% care distorsionează uh, imaginea de ansamblu. Pentru Austria este vorba de o sumă de un sfert de miliard de euro care se achită, s-ar putea să fi crescut deja pentru că cifra pe care v-am dat-o ca exemplu e din 2016. Probabil că suntem undeva la 300 de milioane acum și am putea să economisim circa jumătate din această sumă dacă nu ar trebui să transferăm bani pentru copii care trăiesc în altă parte. Din punctul meu de vedere, Comisia Europeană ar fi trebuit deja de mult să vină cu claritate juridică în acest domeniu. Nu a făcut-o până acum și sper că solicitarea transmisă de unii colegi din Parlamentul European Comisiei uh, va aduce acest plus de claritate pentru un răspuns și în acest sens sper că se va ajunge la o soluție echitabilă Sper că și argumentația mea poate să fie susținută de cât mai mulți colegi. Domnul Gherike. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru acest uh, raport foarte cuprinzător. Pentru mine este important ca sistemele de securitate socială din Uniunea Europeană să uh, fie comparate. Atunci când este vorba de alocații pentru familie, ar trebui să se um, compenseze nedreptăți între cei uh, care au copii și cei nu. O țară plătește 5,9 miliarde de, pentru uh, copii care trăiesc în străinătate. Este ciudat, dar așa stau lucrurile. Germania face acest lucru și în baza unor reglementări UE cele pe care le discutăm noi astăzi. Circa 200 de mii de copii din străinătate beneficiază de alocația de copil din Germania. Polonia, România, Croația și Cehia beneficiază cel mai mult. Pentru familii înseamnă 194 de euro pentru primii doi copii, pentru cel de-al treilea copil 190 8 de euro și pentru, începând cu al patrulea, 224. Salariul mediu în România este de 641 de euro lunar. Astea sunt date statistice și de ce spun acest lucru? Pentru că este o chestiune cheie de care trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre coordonarea sistemelor sociale din Europa și nu pot decât să-i dau dreptate colegului de la PP. Trebuie să putem pune această întrebare în Europa dacă o țară ar trebui să achite integral alocația de copii pentru fiecare această astfel de persoană, chiar dacă nu mai trăiește în această țară. Trebuie să discutăm măcar această întrebare. Dacă un stat trebuie să plătească alocație de copii pentru oameni care trăiesc în străinătate, nu ar fi mai echitabil să operăm o indexare și să adaptăm această prestație la nivelul de trai, la costurile aferente traiului din uh, țara în care trăiește respectivul copil. Trebuie să admitem aceste întrebări pentru că aceste întrebări și le pun și cetățenii noștri și ei m-au trimis în acest Parlament. Thank you. Mulțumesc, domnul Christiansen. Eh, e, fufomen. Er Mulțumesc, domnul președinte. Nu îl invitez deloc pe domnul raportor, mărturisesc. Pentru că, sincer, nu are deloc o sarcină ușoară. Am auzit multe poziții diferite și să nu uităm că totuși suntem aici în calitate de reprezentanți europeni, nu ai politicii naționale. Sigur, într-o anumită măsură, dar ideea este ca lucrurile să fie coordonate la nivel european. Domnul Gariga a vorbit de familii în diferitele țări europene, nu doar în Franța și Germania. Și cred că trebuie să fim foarte atenți la acest lucru, pentru că riscăm până la urmă să scăpăm lucrurile de sub control. Dacă folosim ca punct de referință situația dintr-un singur stat, cred că avem totuși anumite obligații Există anumite drepturi și anumite obligații în ceea ce privește lucrătorii care vin la noi. Avem nevoie de acești lucrători. Vin aici, plătesc impozite și au dreptul la prestații. E absolut rezonabil. Plătesc impozite ca um, cetățenii țării în cauză Mai există și caracteristicile specifice ale țării în cauză și evident că trebuie să găsim un echilibru aici. Există două puncte care trebuie aduse în discuție aici. Există voci care sunt de părere că prestațiile familiale trebuie să fie indexate dar există și alte tipuri de prestații care ar putea beneficia de același tratament. Pensiile, de exemplu, uh, pensionarii care vor să-și petreacă pensia la soare, ce facem? De ce să nu facem același lucru cu pensiile ca și în cazul prestațiilor de șomaj? Și aici putem estima că suntem responsabili față de genul acesta de prestații. Pentru că există danezi, de exemplu, care vor petrece șase luni sau un an, să spunem, în Spania, cu prestațiile plătite um, pe deplin, pentru că nu trebuie decât să se înregistreze online în Spania. Acest principiu, pe baza căruia nu trebuie să lucrăm doar trei luni în țara în care ne deplasăm. Trebuie să contribuim în țara respectivă și cred că trebuie să evităm discriminarea inversă până la urmă. Trebuie să creăm un sistem just, un sistem rezonabil și atunci putem să și susținem propunerea, dar trebuie să evităm orice formă de discriminare. pe baza naționalității. Domnul Șulțe, da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că îmi permite să mai răspund încă o dată, pentru că am fost uh, interpelat de doi uh, deputați înainte. Vreau să încep uh, cu dumneavoastră. Trebuie să facem o diferență între o, o uh, uh, indemnizație pentru pensie, unde eu am plătit, am cotizat într-un sistem și mi se cuvine această prestație. În schimb, la alocația de copii, în multe state ale Uniunii Europene, e indiferent dacă câștig 1000, 3000 pe lună sau 5000 primesc aceeași alocație de copii. Deci este o prestație pentru care nu am uh, cotizat în niciun sistem. Este o cotizație suplimentară socială. Vreau să subliniez acest lucru. Deci niciodată nu o să fiu pentru ca și pensiile sau alte uh, astfel de indemnizații să fie incluse în această chestiune care nu sunt în aceeași situație. Iar doamnă Weber, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați arătat avantajele Uniunii Europene în intervenția dumneavoastră. Ați întrebat ce se întâmplă cu alocațiile de copii, cred că v-ați referit la Burundi și alte țări în afara Uniunii Europene. Uh, Exact aceasta e problema, că la astfel de țări fiecare stat membru sau aproape fiecare are un contract, un acord uh, cu astfel de state separat. De exemplu și Germania are unul cu țara pe care ați menționat și unde scrie că e sau nu e indexare sau câteodată nu e alocație deloc. În Europa avem 28 de state membre și acolo avem o reglementare uniformă și iată avantajul mare al Uniunii Europene pentru cetățeni. Ceea ce a spus dumneavoastră e foarte important pentru că ați arătat care, că cât de important este ce acorduri are statul respectiv cu țările terțe din afara Uniunii Europene în față de alocații. Și dacă îmi permiteți, mai vreau într-un minut să explic care este sistemul în momentul în care lucrez într-o țară și primesc alocații pentru copii în alte țări. Nu vreau să numesc țări pentru că nu vreau să fac naming and shaming, vreau să vorbesc despre sistemul ca atare. Deci trăiești într-o țară cu copilul tău și primești, să zicem, 100 de euro alocație de copil în țara aceea partenerul, soția, soțul ce-o fi, lucrează în altă țară. În Germania atunci ar fi că ai dreptul la 190 de euro alocație de copii. Dar în situația normală, de obicei primești 100 de euro din țara ta și restul, deci diferența, dacă lucrezi în Germania, 90 de euro primești de la statul german. Deci primești, de fapt, o sumă de 190 de euro total din două surse, ca alocație de copii. 100 din țara proprie și 90 de euro din Germania. Însă avem situații în care în anumite țări se spune că de la o anumită limită de 1000 de euro câștig nu mai există alocații de copii în țara noastră, dar un partener lucrează în Germania, de exemplu, deci copilul respectiv sau persoana respectivă primește 190 de euro pentru copil în plus. Pentru, și aceasta e o discriminare față de cei care sunt, trăiesc în Germania, față de cei care chiar uh, lucrează și trăiesc amândoi acolo. Deci dacă ai lucra acolo în Germania și ai primi 1000 de euro, n-ai avea alocație, dar pentru că ești în afară primești 190 de euro. Apoi mai sunt țări care spun că dacă primești alocație de copii într-o țară, nu mai poți să primești de nicăieri nimic. Deci 190 trebuie să plătească Germania cu totul în anumite țări, pentru că ei nu plătesc nimic, nu mai se împarte la doi. Și mai există o țară, din câte știu eu, în care avem și impozite pe alocațiile de copii, ceea ce mie mi se pare că este uh, chiar uh, ilegal și trebuie să verificăm acest lucru. Deci, eu nu vreau să arăt cu degetul asupra unor țări, nu vreau să zic că unii fac bine și alții fac rău. Eu vreau doar să vă atrag atenția că la acest subiect avem deja o problemă. Hans Becker a numit anumite cifre din Germania, e peste o jumătate de miliarde de euro pe an, iar eu cu amendamentele mele nu vreau să ni se spună că noi din Bruxelles trebuie, eh, spunem că toate țările trebuie să indexeze. Eu vreau doar să le dăm statelor membre o șansă corectă, că dacă vor să subscrie la acest sistem corect. Nu pot face așa ceva acum. Acum, momentan, trebuie să respecte regulile care există și deci nu fac indexarea. Eu aș vrea ca statele membre să aibă posibilitatea să o facă. Aceasta este și părerea guvernului german plan uh, actual și o spun aceasta către colegii de la SPD. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, doamna Șoidrova. Mulțumesc. Dovolte mi říct, că ten návrh původně vypadal hodně. N-aș dori să mai prelungesc această dezbatere. do takových eh, docela zásadních otázek. Cred că astfel ajungem la chestiuni de principiu care țin uh, de nivelul de trai în uh, Uniunea Europeană în general. Înțeleg colegii din Germania și din Austria, pentru că e vorba aici și de lucrători din Cehia care lucrează în Germania, care lucrează în Austria și cred că mm, prin propunerea Comisiei se poate ajunge destul de departe, chiar și în lumina propunerii care a venit inițial din Marea Britanie, fusese o condiție pentru ca Marea Britanie să rămână în UE, după cum a zis și domnul Balas la început. Eu zic că ar trebui să lăsăm spațiu pentru mai multă flexibilitate fiecărui stat membru. Aceasta nu poate să fie o cale greșită, pentru ca să nu se ajungă la tensiuni. Dar aș mai dori să mai corectăm o percepție. Colegul Gheric a spus că 200 de mii de copii în afara Germaniei primesc alocații de copii din Germania. Eu sunt de acord cu colegul Schulze aici că în cadrul unor acorduri fiscale nu trebuie să intre cotizațiile la. Uh, nu trebuie să fie impozitate, dar dacă un lucrător ar lucra în Cehia, ar contribui totuși la sistemele de sociale, la sistemele de educație sau de îngrijire de sănătate care pe care copilul respectiv nu le folosește în Germania. Deci faptul că o parte din alocația de familie îi revine copilului care trăiește în alt stat membru și beneficiază de aceste servicii este un lucru corect, e fair e cumva tocmai o restabilire a echilibrului și mi se pare că are o logică ideea. Iată de ce eu cred că acest echilibru poate să se facă dacă suntem atenți și de aceea am înaintat câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Avem și reprezentanți din partea Comisiei, domnul Corel. Doriți să interveniți? Nu? Dau cuvântul atunci domnului Balas. Domnul Coel preferă să mă lasă pe mine să trag concluziile. Nu o să prelungesc inutil dezbaterea, pentru că am vorbit destul de mult la început. Dați-mi voie să încep prin a face o mică observație există o contradicție între faptul că vrem să creăm un spațiu de mobilitate pentru lucrători și faptul că am lucrat cu toții împotriva oricărei forme de armonizare socială în favoarea coordonării. Iată că acum suntem la capătul drumului și ne dăm seama că există o contradicție între ideea unui spațiu al mobilității aproape libere și, pe de altă parte, reguli care nu sunt armonizate. Sigur că nu e treaba noastră, noi trebuie doar să coordonăm, însă munca aceasta se va intensifica și ne dăm seama că până la urmă armonizarea este o necesitate absolută. Asta reieși și din discuția de astăzi. Asupra cărui principiu putem cădea de acord? În primul rând, principiul cel mai important, suntem Comisia de Afaceri Sociale și Ocupare, deci evident că mobilitatea lucrătorilor pe care o vrem posibilă e important să meargă mână în mână cu protecția lucrătorilor. Și când doamna Weber spune că există diferențe ideologice între noi, e adevărat, e și normal, așa e democrația, însă știm că în centrul valorilor europene se regăsește dorința pentru această mobilitate și a, pentru un standard de protecție socială. Ce să facem? Întâi de toate trebuie să ne asigurăm că lucrătorii pot folosi drepturile pentru care au lucrat, e un prin principiu. Adică, nu suntem de părere că ne aflăm în niște sisteme sociale unde se fac cadouri. Nu e vorba de așa ceva. Majoritatea sistemelor sociale sunt sisteme bazate pe cotizații, adică Uh, în funcție de salar și se dobândesc drepturi pentru că lucrezi și cele care se bazează pe fiscalitate, de regulă, au un uh, timp de intrare destul de lung. Deci nu vorbim despre sisteme sociale unde se fac uh, cadouri unor oameni care nu merită. Nu despre asta este vorba. Trebuie ca acest lucru să poată fi controlat, evident, dar când ne uităm la propunerile comisiei, ne dăm seama că drepturile sociale oferite uh, sunt de regulă sub drepturile dobândite prin muncă. Dacă vorbim de 3-6 luni prestații de șomaj, spunem că este un câștig, că merge în direcția corectă, dar ne dăm seama în același moment că mulți oameni au drept la mult mai mult de 6 luni de șomaj când lucrează într-o anumită țară, conform legislației naționale. Și ei sunt cei care suferă discriminarea și vreau să vă amintesc acest lucru. Al doilea element lupta împotriva fraudei angajatorilor, pentru că de asta vorbim. Rar uh, suntem în fața unei fraude angajatului. Există studii legate de frauda socială și ne arată că este foarte redusă la nivelul angajaților față de angajatori. Deci ideea este să lucrăm, luptăm pentru protecția tuturor lucrătorilor europeni, indiferent că vin din sud, nord, est, vest. Nimeni n-a spus aici asta, dar se mai aude că trebuie să fii complezent cu o anumită formă de fraudă socială pentru că permite mobilitatea și evitarea birocrației. Dar, de fapt, asta duce la neapărarea drepturilor lucrătorilor, care sunt cei mai expuși precarității și a faptului că nu li se plătește ceea ce li se cuvine în țara de gazdă sau de origine, deci principiul este să se lupte împotriva fraudei și acesta este un principiu pe care trebuie să-l, să susținem. Eu sunt pentru a discuta de mizele financiare și pentru dezechilibrele din sistemele sociale și o să vă spun, dincolo de alocațiile familiale, că problema este munca transfrontalieră. Știm, sistemul actual de muncă transfrontalieră nu funcționează. Este un sistem de compensații, știți, și care costă miliarde pentru anumite sisteme sociale și alții câștigă miliarde datorită lucrătorilor transfrontalieri. Iată care este situația de dezechilibru maxim cu care ne confruntăm printre care și chestiunea coordonării sistemelor de securitate socială. Și din acest punct de vedere, am ascultat cu atenție intervențiile care au cerut o mai mare echitate între sistemele sociale în ceea ce privește munca transfrontalitate, dar să garantăm în același timp drepturile efective ale salariilor și șomerilor care au cotizat și care trebuie să poată avea o formație, o formare și care trebuie să se poată apăra juridic eh, de pe o poziție echitabilă. Cred că am vorbit prea mult despre asta, am vorbit prea mult de posibile indexări, pentru că nu fac parte din propunerea comisiei pentru prestații familiale. Domnule Șulțe, vă garantez și garantez tuturor celor care au intervenit că vom aborda aceste lucruri. Nu o să dau deoparte genul acesta de subiecte. Este important, ierarhic vorbind, însă nu este subiectul cel mai urgent dacă vrem niște sisteme sociale echilibrate. Și cred că Trebuie să alegem metoda și aici mă și opresc. Domnul Schulz are dreptate, trebuie să fim flexibili. De ce? Pentru că vedem că e nevoie de un acord general și că dacă vrem acest acord general, va trebui ca fiecare să accepte, indiferent de unde vine, să nu câștige totul sau uneori chiar să piardă un pic pentru a câștiga în altă parte. Și aș vrea să-i spun domnului Christiansen că îi apreciez intervenția, pentru că știu că dă dovadă de curaj politic spunând aceste lucruri și cred că e exemplu care trebuie urmat și trebuie să vedem ce e cel mai important lucru aici pentru noi. Pe ce punct pot spune îmi vom reduce pretențiile și unde cred nu. Aici este foarte important pentru mine. Și ce cer raportorilor din umbră este să diferențieze între poziția colectivă a grupului pe care îl reprezintă și poziția lor personală sau națională, care se justifică, dar care e altceva. Începem discuțiile între colegi foarte competenți cu care voi lucra cu mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumim pentru această intervenție. Dați-mi voie să vă reamintesc că am avut o prezentare a propunerii comisiei pe 23 martie anul trecut. Acum urmează adoptarea în comisia noastră pe 19 iunie. Cel puțin asta este intenția. O să vedem uh, ce se întâmplă. Am avut multe discuții și s-au făcut multe eforturi în toate aceste luni și vă mulțumesc tuturor pentru discuțiile fructoase, pentru prezența și da, vom reveni la acest subiect. La momentul potrivit, adoptarea în comisiei a noastră este prevăzut pentru 19 iunie, cum spuneam. Mulțumesc tuturor și următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 21-22 martie. Deci nu chiar așa mult timp. Mulțumesc pentru prezența și pentru participarea la o discuție așa interesantă.